deschidem uh, această nouă sesiune. Aveți uh, întrebări referitor la procesul verbal al ședinței anterioare? Atunci uh, considerăm că se adoptă procesul verbal. Următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o declarație a președintelui Comisiei cu privire la guvernanța economică în Uniunea Europeană și în zona euro și supravegherea bugetelor naționale. Vă urez uh, din nou bun venit, domnule președinte Barroso, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor, distinși deputați, guvernanța economică reprezintă o provocare crucială pentru viitorul Uniunii noastre când președintele Delors a exprimat necesitatea unei coordonări aprofundate a politicilor um, economice în 1993, multe state membre refuzaseră acest lucru. Când prima comisie pe care am avut onoarea să o prezidez um, a evocat din nou această chestiune în raportul celei de-a 10-a aniversări a Uniunii Economice Monetare în 2008, nu am fost foarte mult ascultați și totuși am insistat asupra necesității unui răspuns adecvat cu privire la guvernanța economică în liniile directoare ale mandatului meu prezent, despre care am discutat cam în urmă cu un an am discutat și comisarul Oliren a discutat cu dumneavoastră în timpul audierii sale. La vremea respectivă, Comisia își anunțase intenția de a face propuneri pentru a întări guvernanța economică în Uniunea Europeană, în special în zona euro. Criza ne-a dat dreptate, din nefericire. Dar urgența acestei dezbateri este de acum recunoscută și nu pot decât să mă bucur că s-au întrunit condițiile pentru a avansa înspre o veritabilă guvernanță economică europeană. Comisia a făcut și propuneri în data de 12 mai. Aceste propuneri au alimentat dezbaterea inclusiv cu Parlamentul European și mai ales lucrările task force-ului prezidat de președintele Consiliului European. Comisia se bucură de progresul acestor lucrări și de consensul la care s-a ajuns până acum, consens care a fost exprimat în mod uh, vădit la Consiliul European. În uh, această dinamică, miercurea trecută, Comisia a aprobat o serie de propuneri care, odată transpuse în inițiative legislative, ne vor permite, dacă sunt aprobate în timp util, să fie puse în aplicare în 2011. Aceste propuneri um, presupun că trebuie să acționăm acum în contextul juridic pe care îl avem acum. Aceasta nu este o limitare. Tratatul de la Lisabona ne oferă noi posibilități care trebuie să fie valorificate pe deplin, pentru că nu mai avem timpul să așteptăm. Cetățenii noștri, întreprinderile noastre, ne cer să întreprindem inițiativa și de aceea responsabilitatea noastră este să acționăm acum. Uh, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European, criza um, economică a pus Uniunea Europeană uh, la test, a testat Uniunea Europeană, iar um, guvernanța economică este doar un aspect al răspunsului Uniunii Economice la uh, europene la criză. Acest răspuns include și alte dimensiuni, reforma regulamentului privind piețele financiare și propunerea unei noi uh, arhitecturi de supraveghere. Așa cum vă spuneam, se poate ajunge la o decizie în următoarele zile. Fac un apel uh, la factorii de decizie pentru a începe aceste lucrări încă în 2011. Astfel, Uniunea Europeană își va putea îndeplini angajamentele din G20 în acest domeniu. Măsurile de asigurare a stabilității financiare prin uh, mecanismele pentru zona euro euro și, în cele din urmă, programul pentru creștere și locuri de muncă prin reformele structurale incluse în strategia Europa 2020. Răspunsul nostru la criză este unul holistic. Vrem să stabilizăm, să consolidăm și să modernizăm. Vrem să pregătim uh, economia de piață socială pentru a pregăti un viitor mai bun pentru cetățenii noștri. Dar acum am să mă concentrez pe guvernanță. Provocarea din ultimele luni a fost dacă noua guvernanță economică economică este pe măsura presiunilor la adresa uh, stabilității financiare. Avem dispozițiile tratatului care ne permit să acționăm, avem instituțiile pentru a le pune în aplicare. Ne confruntăm cu un risc real și am rezistat cu succes. Acum uh, încercăm să mm, acoperim lacunele pentru a preveni astfel de riscuri în viitor am anunțat uh, acestui Parlament ideile evidențiate în comunicarea Comisiei din 12 mai. De atunci, dezbaterile noastre s-au reflectat în comunicarea din 30 iunie. Acum trecem în faza operațională, iar Comisia este dispusă ca în septembrie să propună uh, inițiative legislative. Înainte de a vă da mai multe detalii, aș vrea să vă spun care au fost beneficiile colaborării noastre cu Consiliul European. Am avut un uh, task force prezidat uh, de președintele um, Consiliului European și am avut și alte măsuri. Sper că acestea se vor transpune mai târziu în uh, abordarea rapidă a propunerilor legislative. Guvernanța economică presupune existența unor reguli mai cuprinzătoare și mai eficiente. Tratatul actual ne dă spațiu de manevră suficient și sunt convins că avem răspunsurile potrivite la nivel comunitar. Avem nevoie de un regim de supraveghere mai puternic, un sistem care să fie mai strict și mai larg care, și care să acopere aspectele bugetare, macroeconomice și structurale. Trebuie să fie un regim care să recunoască toate realitățile și specificul din statele membre plus, acest regim trebuie să reflecte uh, interdependența esențială a economiei europene. În detaliu, aceasta înseamnă că avem nevoie de o mai bună coordonare și uh, semestrul european este important în acest sens. Mai mult, va încuraja transparența și efectuarea de analize între statele membre ex ante. Dacă statele membre Uh, prezintă programele de convergență simultan, vom avea cu adevărat o abordare integrată. Această perspectivă integrată va fi un uh, bun de valoare pentru statele membre atunci când își vor discuta legile bugetare în conformitate cu reglementările naționale. În al doilea rând, trebuie să avem nevoie de o mai bună credibilitate care ține de o mai bună punere în aplicare. Aceasta presupune uh, existența unor sancțiuni și a unor recompense. Deci trebuie să avem un mix bun de măsuri măsuri preventive și corectoare. Vrem să avem și ținte foarte clare, nu doar în ceea ce privește criteriul de deficit, ci și criteriul de îndatorare. Vrem să avem uh, un Uh, reglementări care să fie respectate. Bineînțeles, uh, sancțiunile cele mai eficiente sunt cele care nu trebuie utilizate, pentru că până la urmă ele creează stimulentele uh, pentru conformitate. Dar pentru a ajunge la acest obiectiv, regulile trebuie să fie suficient de stricte. Aș vrea să, să spun foarte clar, fără un sistem strict de sancțiuni și recompense și stimulente, nu vom aplica guvernanța economică într-un mod credibil. Dacă statele membre nu respectă regulile stabilite de comun acord, atunci trebuie să fie pregătite să suporte consecințele. Asta înseamnă că sancțiunile trebuie să fie concepute în așa fel încât să se aplice tuturor statelor membre în mod egal. Parlamentul poate fi asigurat că Comisia va face tot posibilul uh, să se asigure că așa vor sta lucrurile. În ceea ce privește sancțiunile financiare, propunem ca acestea să se bazeze pe o gamă mai largă de uh, cheltuieli din bugetul Uniunii Europene. Asta înseamnă că toate statele membre uh, vor trebui să se confrunte cu riscul de a pierde bani europeni atunci când nu respectă în mod sistematic regulile financiare. Aplicarea acestor reguli trebuie să fie aproape automată în ceea ce privește partea de prevenire a pactului de creștere și stabilitate. Apoi, uh, timpul este esențial. Nu trebuie să așteptăm prea mult să aplicăm sancțiunile. Sancțiunile și stimulentele trebuie să fie aplicate în amonte, înainte ca situația să scape de sub control prevenția este mai bună decât corecția, dar aceasta necesită bunăvoință și uh, disciplină și trebuie să avem mecanisme legate de uh, măsurile care vin în vremurile bune, cum le numim noi mai ales în zona euro. În al treilea rând, uh, supravegherea trebuie să se Uh, bazeze pe toate aspectele cheie, nu doar pe politica fiscală. Am văzut că o astfel de perspectivă îngustă nu funcționează. Trebuie să avem instrumentele necesare pentru a detecta dezechilibrele economice între statele membre, pentru că aceste dezechilibre slăbesc um, Uniunea Europeană și în special zona euro. De asemenea, trebuie să avem un set de indicatori pentru a propune măsuri de corectare a discrepanțelor, a deficiențelor și și de aceea trebuie să avem și metode de punere în aplicare. În al patrulea rând, pe lângă reguli fiscale mai stricte, trebuie să promovăm și reformele structurale, trebuie să promovăm inovația, care vor crea locuri de muncă pentru viitor. Acestea sunt incluse în uh, strategia Europa 2020. Consiliul European a adoptat-o acum două săptămâni, iar acum trebuie să o punem în aplicare pentru a ne asigura că politicile sunt în concordanță și asigură creșterea uh, în toate părțile Europei. În al cincilea rând, aș vrea să repet importanța unor reglementări robuste pe piețele financiare și vreau să fac un apel la toți actorii implicați să adopte aceste reguli stricte cât mai curând posibil. Toate aceste aspecte sunt foarte importante și reprezintă un răspuns la provocările cu care se confruntă moneda unică în Europa. De asemenea, acestea au un impact și asupra piețelor globale financiare. A venit momentul ca Uniunea Economică și Monetară Europeană să aibă instrumentele necesare pentru a funcționa așa cum trebuie și pentru a-și garanta credibilitatea. Miza reală este viitorul euro și putem spune că, într-o oarecare măsură, este viitorul proiectului european. Pentru ca toate aceste lucruri să fie posibile, trebuie să arătăm, fără drept de tăgadă, că lumea s-a schimbat. Regulile nu mai sunt uh, aceleași. Condițiile sunt îndeplinite acum pentru a pune la oaltă pactele de stabilitate și creștere, guvernanța economică și reformele structurale în cadrul unei uniuni economice și monetare sistematice. Toate acestea vor ajuta la îndeplinirea obiectivelor legate de fondurile structurale, de reformele bugetare prevăzute în strategia Europa 2020. Este o strategie pentru întreaga Europa. Nu este doar un cumul de diferite strategii, este o, o strategie economică reală pentru Uniunea Europeană, dar nu putem o avea o politică reală decât dacă avem un sistem clar de guvernanță economică. Totuși, sistemul de sancțiuni și stimulente trebuie să reflecte responsabilitățile statelor membre, care au adoptat deja moneda unică. Aceste state membre împărtășesc un bun comun care se numește euro și nu va fi acceptabil ca un comportament necorespunzător al unor state membre să pericliteze situația celorlalte state membre. Trebuie să schimbăm uh, consistența uh, acestei monede unice și trebuie totuși să păstrăm specificul uh, statelor membre care, care fac parte din zona euro. Și bineînțeles trebuie să respectăm și drepturile celor celor care încă nu sunt membre ale zonei euro. Situația actuală necesită îndrăzneală și Comisia Europeană a transmis mesajul că Uniunea Europeană își va îndeplini sarcinile. De aceea este esențial ca cele trei instituții să colaboreze pentru a finaliza și pentru a aproba aceste propuneri cu o încredere comună în viitorul nostru comun. Este important ca toți partenerii noștri uh, să înțeleagă că suntem pregătiți să facem uh, totul pentru a apăra stabilitatea monedei euro. Sarcina Comisiei este să-și folosească dreptul de inițiativă pentru a apăra interesele cetățenilor. Comisia este hotărâtă să-și îndeplinească această sarcină și este convinsă că propunerile sale sunt calea ce trebuie urmată de Europa. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Mulțumim pentru această introducere la dezbaterea de astăzi. Mulțumim pentru declarația pe care ați făcut-o. Acum trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice și îi dau cuvântul doamnei Vorman Col din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, aceste propuneri sunt o etapă importantă pentru consolidarea guvernanței economice. Vorbiți despre dreptul de inițiativă al Comisiei și ați spus că nu a fost nevoie să așteptați rezultatul acțiunilor luate de Task Force. Avem o atitudine pozitivă față de propunerile dumneavoastră. În ceea ce privește cooperarea și ea va fi consolidată se va ajunge la o abordare comunitară. Nu e vorba de crearea de noi instituții, ci de a da Comisiei un rol independent și puternic de a permite Consiliului să se angajeze pentru a pune la punct o abordare comună și un control democratic care să vină din partea Parlamentului European. PPE consideră că acestea sunt elementele esențiale pentru ca propunerea pe care o faceți, ați făcut-o în septembrie, să fie o reușită în uh, cadrul uh, programelor de coordonare național, în cadrul uh, se așteaptă reforme și măsuri dureroase în statele membre. Acestea sunt însă indispensabile pentru a readuce competitivitatea statelor membre. Așteptăm mult din, de la Pactul de Stabilitate și Creștere, de la consolidarea acestuia și așteptăm nu doar sancțiuni, Totul va depinde de respectarea regulilor de către părțile implicate. Echipa Olandei de fotbal a spus foarte clar, nu vorbele contează, ci faptele. Și tocmai asta dorește și Parlamentul European. Nu vorbe, ci fapte. Și atunci când vorbim despre supravegherea instituțiilor financiare, trebuie să facem la fel. Consiliul a analizat raportul de la Rozier, însă acum aceste reguli trebuie transpuse în fapte. Legislație, aceste autorități de supraveghere care trebuie să-și înceapă activitatea și totul va depinde de modul în care va acționa Consiliul. Să știți că noi uh, lăsăm ușa deschisă către Consiliu pentru ca să se ajungă, sperăm, la ECOFIN la un acord care se reflectă și poziția Parlamentului în ceea ce privește competențele diferitelor uh, instituții de control. Parlamentul își va apăra totuși interesele, nu doar pentru noi înșine, ci și pentru cetățenii care ne-au ales și pentru a asigura stabilitatea instituțiilor financiare pentru un viitor de încredere. Domnul președinte, mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților,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 Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, domnule comisar Ran, credem că propunerile dumneavoastră nu uh, au suficient echilibru, pentru că avem nevoie de un nivel înalt al ocupării forței de muncă. Măsurile planificate în acest moment vor duce la o perioadă um, lungă de uh, dezvoltare foarte mică și va duce de asemenea și la excludere socială. Sunt sigur că dumneavoastră nu știți că, sau considerați că milioane de oameni care sunt excluși social sunt un preț acceptabil pentru măsurile pe care le aveți, dar cred că dumneavoastră vă scapă esențialul. Asta ar trebui să aibă, să avem o politică echilibrată și o ordine de zi echilibrată care să implice și corectitudine socială. Ați eliminat niște opțiuni foarte bune care ar duce la un echilibru, o coordonare bună a politicilor economice care ar trebui să ducă la un plan mai diferențiat din punct de vedere economic, în loc să avem o abordare uh, de genul uh, o măsură e bună pentru toată lumea. În al doilea rând, trebuie să respectați o politică economică pentru consolidarea fiscală și pentru crearea de locuri de muncă. În momentul de față avem doar tăierea deficitului. Apoi trebuie să avem măsuri de salvgardare pentru uh, strategia 2020 inclusiv niște taxe pe tranzacțiile bancare și așa mai departe. Și mai mult avem nevoie de propuneri operaționale din partea Comisiei asupra modului în care putem să îndepărtăm uh, taxele uh, financiare care sunt mult prea înalte în multe state membre. De asemenea, ar trebui să avem mai degrabă stimulente decât uh, penalități Asta ar fi o cale mai bună și sper să vă mai gândiți un pic și să veniți cu niște propuneri mai echilibrate în toamnă. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul grupului, uh, șefului grupului ALDE. Uh. Domnul Verhofstadt, mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumit de prezentarea acestui pachet legislativ de către președintele Comisiei dacă aș putea să vă prezint părerea mea, cred că pe baza dreptului dumneavoastră de inițiativă uh, trebuie să depuneți aceste inițiative pe masa Consiliului și pe masa Parlamentului European, pentru că aceasta este mecanica Uniunii Europene. Comisia are dreptul de inițiativă. Eu vă doresc uh, mult succes și doresc mult succes grupului de lucru care a fost creat, dar până la urmă Comisia este cea care va trebui să-și asume răspunderea și să prezinte o propunere propunere pe masa diferitelor instituții. Uh, totuși, în acest pachet, domnule președinte, rămân câteva chestiuni. Prima uh, este cine va gestiona această guvernanță economică? Statele membre, Consiliul sau instituțiile comunitare, adică Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană. E foarte clar cum stau lucrurile cu Parlamentul European. Trebuie să fie vorba de instanțele comunitare, pentru că niciodată n-am văzut uh, cum pot să controleze statele membre. N-a funcționat nici în trecut, nu va funcționa, funcționa nici în viitor. În al doilea rând, sunt de acord cu sancțiuni, dar nu doar în pactul de stabilitate. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acesta este doar un aspect al politicii. Trebuie ca și la nivelul competitivității și la nivelul reformelor structurale, la nivelul economiei europene, trebuie să fie aplicate sancțiuni și cer ca unele state membre să fie mult mai consecvente. Uh, unele cer uh, sancțiuni în pactul de stabilitate, dar când vorbim de sancțiuni în baza Europa 2020 sau uh, în baza reglementărilor privind competitivității, nu, nu mai vor atât de multe sancțiuni. Dacă vrem sancțiuni, trebuie să le aplicăm în toate domeniile. În al treilea rând, domnule președinte al Comisiei, trebuie să ne gândim la o strategie de creștere economică nu putem să ne permitem să spunem vom diminua deficitul cum sunt uh, fost ministru de bugete, prefer să reduc, să reduc deficitul, dar trebuie ca această acțiune să fie însoțită de o politică de creștere economică și Uniunea Europeană este cea care poate să facă acest lucru. Uniunea Europeană are capacitatea de împrumut și are capacitatea de a implementa proiecte paneuropene, așa cum se menționează în uh, raportul domnului Monti și, uh, în ace- și, și în acest sens trebuie să facă propuneri comisia. Nu este vorba doar de măsuri de reducere a deficitului, dar este nevoie și de o strategie credibilă de creștere economică, pentru că nu vrem să cădem în capcana unei stagnări economice de tip japonez, așa cum s-a întâmplat în trecut. Apoi, uh, suntem bucur- sunt bucuros uh, că trebuie să realimentăm uh, creditele la nivelul sectorului privat. Și în cele din urmă, în ceea ce privește supravegherea financiară, trebuie să avem o abordare clară. Nu va exista acord cu Parlamentul dacă Consiliul și statele membre nu respectă faptul că autoritatea europeană trebuie să aibă ultimul cuvânt în caz de conflict. Acest lucru este crucial, care de altfel este reluat și în uh, propunerile Comisiei. Statele membre nu au uh, înțeles și de foarte mult timp statele membre acceptă acest lucru intervine domnul președinte. Mulțumesc. Aș uh, nu vreau să um, vă pun piedici, dar discursul dumneavoastră a fost un pic cam lung. Acum dau cuvântul uh, domnului Gigold din partea verzilor. Mulțumesc pentru prezentare, pentru prezentarea comunicării. Cred că este foarte clar faptul că ar trebui să fim prudenți, să avem grijă, pentru că ne găsim într-o situație dificilă și nu ar trebui să continuăm așa cum am făcut până acum. Dreapta spune, spune că deficitele bugetare și problemele legate de competitivitate vorbește despre aceste probleme, în timp ce stânga vorbește despre măsuri de austeritate și despre probleme legate de aceasta. Nu cred că înaintăm astfel. Dacă analizăm cinstit această propunere, trebuie să recunoaștem progresele înregistrate, progresele propuse în ceea ce privește coordonarea bugetară. Se mai spune aici și că trebuie să vorbim clar despre dezechilibre, lucru care era imposibil în trecut și este clar că dacă statele membre nu fac ce trebuie, atunci li se vor aplica sancțiuni. Există însă și deficiențe ale, sau scăpări mai degrabă ale propunerii pe care ar trebui să le eliminăm de dragul cetățenilor. Dacă vorbim despre guvernanță economică, trebuie să vorbim și despre sistemele fiscale, trebuie să vorbim despre paradisurile fiscale, despre acele zone netaxate și zonele cu exces de concurență. Acestea sunt lucruri ce trebuie eliminate și trebuie menționate într-o declarație ca această comunicare. Apoi, nu este suficient ca politica bugetară să fie coordonată, așa cum s-a spus. Trebuie să ne asigurăm că politica bugetară devine anticiclică pentru a evita alte situații de criză. Încă nu se mai acceptă să se spună cu voce tare că atunci când vorbim despre dezechilibre există țări cu surplus și țări cu deficit și că ambele părți sunt importante în echilibru general. Însă acest lucru nu se prea spune, după cum, după cum ziceam. De asemenea, nu s-a vorbit prea mult despre acele baloane ale prețurilor. În perioada de criză trebuie să lăsăm deoparte ideologia și să analizăm cauzele crizei pentru a nu avea o abordare unilaterală. Cetățenii așteaptă soluții complete și le merită. Domnul președinte, are cuvântul doamna Case Winburn din partea conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Arhitectura de supraveghere regulile de gestionare transfrontaliere, toate astea sunt niște domenii foarte importante în, uh, în perioada de după criză și trebuie să avem o structură rezilientă și durabilă care trebuie să fie implementată cât mai curând pentru a ne asigura că avem un set comun de reguli. Fie din partea statelor membre, fie pentru reforma noastră Eh, sistematică. Oricum, trebuie să avem rezultate care să fie implementabile de către toate statele membre și să fie respectate și toate instituțiile europene trebuie să fie apolitice recrutarea personalului trebuie să se facă pe merit și pe, pentru capabilitatea de a-și îndeplini sarcina. Trebuie să transmitem un mesaj clar că este nevoie de acest sistem de control care poate să ne ajute. Această criză financiară recentă a necesitat măsuri curajoase. Am identificat zone în care uh, putem să rezolvăm problemele și sperăm să putem uh, crește și uh, transparența piețelor financiare. <coughs> Multă lume a spus că am încercat să trans, să punem uh, politica economică americană deasupra uh, politicii europene. Dar eu nu sunt de acord cu această uh, idee, pentru că noi vom avea un sistem mult mai bun pe baza Comitetului de Supraveghere Sistemică și de îndată ce vom avea acest cadru stabilit, asta va ajuta la stabilitatea financiară și va îmbunătăți uh, funcționarea pieței unice și a sistemelor financiare. Și trebuie totuși să ne asigurăm că orice autoritate nou înființată funcționează așa cum trebuie cu organismele de supraveghere națională și că în orice moment putem să avem cea mai bună supraveghere și cele mai bune rezultate, indiferent dacă sunt în Europa sau nu. Felicit uh, Comisia pentru că a reușit să cuprinde toate aceste problemele și credem că la un moment dat vom ajunge la un sistem global, economic global, care este mult mai sigur pentru economiile noastre. Președintele, uh, colegul Lothar Bischi din partea Stângii Unite. Mulțumesc, domnule președinte în aceste ultime săptămâni, Comisia a prevăzut un program de salvare a euro și strategia 2020 și ne-a arătat că este dispusă să participe la uh, contracararea crizei dar aceasta a condus la dispariția unor locuri de muncă, iar acum se prevede reformarea pactului de creștere și stabilitate propunerile de reformă ale acestui uh, pachet uh, nu merg în direcția cea bună. Așa cum a subliniat, uh, Comisia uh, nu poate să modifice textul așa cum a propus grupul Van Rompuy. Din potrivă, a impus unele măsuri. Comisia, ca și Consiliul, cere un control mai um, strict, dar uh, un control mai strict împotriva statelor deficitare. Acest demers nu a funcționat în trecut și nu va funcționa nici în viitor. Iar grupul nostru se bucură că sancțiunile cele mai ferme pentru țările în deficit nu au fost preluate de comisie. Regulamentul piețelor financiare este indispensabil și urgent pentru că cetățenii trebuie deja să plătească și prin urmare Consiliul trebuie să se mm, pună pe treabă nu este vorba doar de respectarea sau nerespectarea țintei de 3% prevăzută de tratatul de la Maastricht. Creșterea va fi afectată în continuare în zona euro iar dezechilibrele economice din Uniunea Europeană trebuie să dispară. Sunt dezechilibre de pe urma cărora trăiesc speculatorii. Este vorba de faptul că trebuie să punem capăt strategiilor uh, agresive de import ale unor state membre. Pe de altă parte, trebuie să întărim piața unică și cererea, iar în pactul de stabilitate și creștere trebuie să prevedem criterii precum uh, rata de șomaj sau pauperizarea populației. Nu este neapărat vorba de întărirea măsurilor uh, existente, ci de reformare. Acum dau cuvântul domnului Plum de la grupul Libertate și Democrație. Domnule președinte, domnilor uh, comisari, domnule președinte, uh, data trecută n-ați mai fost de față să-mi ascultați cuvintele înțelepte, v-ați grăbit să plecați, dar vă ofer și astăzi niște cuvinte înțelepte. Sunteți într-o situație destul de dificilă, am, putea, am putea chiar să ne fie milă de dumneavoastră. Însă sunteți singuri de vină Experimentul acesta, care era condamnat de la bun început și mă gândesc acum la un curs uh, la care am asistat la Cambridge în care s-a explicat uh, în care am explicat de ce nu va funcționa acest sistem ei bine, acest sistem a fost condamnat din start prin regulile care au stat la baza lui. În momentul în care ați introdus acest sistem, ați renunțat la reguli, ați salutat orice, ați primit orice economie nefuncțională, inclusiv Grecia, în zona euro, lucru care nu putea decât să grăbească căderea zonei euro. Nu e nicio surpriză faptul că s-a întâmplat așa până la urmă. Destinul a fost acesta de la bun început. Iar în momentul în care au, s-au prăbușit uh, obligațiunile grecești, uh, era clar că așa se va întâmpla, iar băncile s-au, au ajuns în într-o situație foarte problematică din cauza ratingurilor incorrecte. Iar acum nu fac decât să cumpere obligațiuni de proastă calitate, să le reîmpacheteze și să le vândă ca obligațiuni de bună calitate. Până la urmă, dacă dorim să scăpăm de toate aceste probleme, trebuie să scăpăm de băncile centrale care fac parte din problemă, nu din soluție. Madame Marine Le Mulțumesc. Are cuvântul domnul Le Pen. De la zona euro connaît un déclin économique Europa din zona euro cunoaște uh, o cădere cea mai slabă creștere din lume și rata creșterii a șomajului. Și acest lucru a fost reflectat de criza datoriei suverane care a afectat Grecia, care va afecta Spania, Portugalia, Italia și Franța, cu consecința sărăcirii populației. Ați propus uh, o armonizare, iar acum uh, ne grăbiți spre adoptarea acestor patru politici. Dacă impuneți o politică monetară unică, uniformă și totalitară unor economii atât de diferite, ați uh, creat această situație. Spania în 2007 avea un deficit de 2,7, iar acum are un deficit de 12%. Și asta se datorează faptului că BCE a favorizat speculația imobiliară în această țară plină acum de case goale. Apoi, sectorul bancar este afectat de criza subprime și consecințele ne dau fior pe șira spinării. Și uh, singura soluție pe care ne-o propuneți este să perseverăm în această eroare și deși ați eșuat în controlul în amonte al bugetelor uh, statelor uh, membre. Uh, Mr. Domnule președinte, aveți cuvântul pentru ultimele observații din discuția noastră. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund la întrebările concrete. În primul rând, uh, vă mulțumesc, uh, doamnă Corin, pentru ajutorul și sprijinul de care ne-ați dat dovadă. Credem că, într-adevăr, uh, vom avea o credibilitate mai bună a proiectului european și a proiectului euro. Credem că Parlamentul European trebuie să fie mai strâns asociat cu toate aceste eforturi. La ultimul Consiliu European, acolo unde domnul președinte Buzek a participat, am spus că Parlamentul trebuie să fie informat și să fie ținut la curent cu toate progresele înregistrate de discuțiile legate de um, viitoarea guvernanță economică a Europei. Unele îngrijorări care au fost um, um menționate de domnul Bischi și de domnul Hughes cred că ar trebui să fie luate în calcul, dar cred că propunerea noastră uh, ia în calcul aceste îngrijorări, pentru că noutatea propunerii noastre este că spunem că pactul de stabilitate și dezvoltare nu este totul, ci facem o legătură cu analiza implementării măsurilor care au fost luate în cadrul pactului cu dezechilibrele macroeconomice, cu divergențele și uh, diferențele existente. Deci avem, cum spuneam, o propunere de abordare holistică care nu se leagă doar de aspectele macroeconomice, ci și de dezvoltare, așa cum a spus domnul Ferhol, Verhofstadt vorbește și despre inovație și reforme și uh, despre scopurile uh, Europei 2020. Așa cum ați spus pe bună dreptate, domnule Verhofstadt, ne îngrijorează piața internă și pe baza raportului domnului Monti, pe care l-am rugat eu să-l prezinte, acum lucrăm la noi propuneri pentru a rezolvat toate aceste probleme pentru piața unică. Deci propunerea noastră nu se referă doar la prudență în aspectele macroeconomice. Acum vorbim despre guvernanță economică, deci trebuie să analizăm ce nu a mers bine, dar trebuie să subliniez acest lucru. Nu vorbim doar despre prudență macroeconomică, ci și despre dezvoltare și despre agenda de reformă. Și noutatea de aici este că pentru prima oară avem o abordare cuprinzătoare. Încercăm să analizăm toate respectele, ă, aspectele. Poate vă amintiți că acum câteva luni, când am prezentat ă, strategia 2020, au fost unii oameni care au spus că nu se poate face legătura cu pactul de uh, creștere și dezvoltare și de stabilitate. Dar Acum cred că toată lumea își dă seama că este mult mai logic să includem toate aceste aspecte, inclusiv uh, reformele structurale și concurența și așa mai departe. Tocmai de aceea nu sunt de acord când spuneți că abordarea noastră nu este una echilibrată, pentru că în Europa 2020 ne interesau educația, reducerea sărăciei și ocuparea forței de muncă. Deci este o abordare echilibrată în care am încercat să includem și să combinăm toate instrumentele economice, să avem o dimensiune dimensiune europeană și una națională și, în același timp, obiective legate de incluziunea socială, de educație și așa mai departe. Domnule Ferhofstadt, ați avut dreptate. Depinde de comisie să facă propune și asta facem, de fapt. Avem o reformă foarte importantă în plan și tocmai de aceea Ren va, ne va spune și părerea domniei sale. Credem că este important să avem un consens pentru că vorbim despre niște modificări foarte importante și tocmai de aceea cred că cel mai bine este ca Parlamentul European să se implice în propunerile pe care le facem noi. În această abordare holistică am spus că trebuie să avem și supraveghere macroeconomică. Nu vorbim doar despre sancțiuni aplicabile celor care nu îndeplinesc criteriile de deficit, ci vom încerca de asemenea să uh, consolidăm coordonarea în rezolvarea acestor dezechilibre economice. Unii dintre dumneavoastră au vorbit și despre supraveghere și, încă o dată, aș dori să vă reamintesc că scopul nostru este ca la începutul anului 2011 să înființăm această nouă autoritate. Avem nevoie de așa ceva pentru că reforma noastră se bazează tocmai pentru, pe această nouă arhitectură. Președinția belgiană a spus că vedem un pragmatism și o abordare pragmatică din partea ambelor părți și sunt recunoscător, recunoscător Parlamentului pentru această atitudine pozitivă. Dar în același timp o să vă rog să faceți tot posibilul pentru a ajunge la o înțelegere satisfăcătoare în următoarele zile, pentru că cred că suntem foarte aproape de atingerea acestui obiectiv. Comisarul este foarte mulțumit că s-au înregistrat uh, progrese și că se păstrează această uh, coordonare pozitivă. Așa cum a spus doamna Swinburne, Americanii au anunțat un acord politic, dar încă nu au legislația necesară. Uneori, când privești din afară, ți se pare că americanii sunt mai avansați decât noi, dar nu e adevărat. Președintele Obama a spus la summitul G20 că au ajuns la un acord politic. Foarte bine, salutăm acest lucru, dar în realitate noi ar trebui să putem îndeplini această legislație mult înaintea partenerilor americani și să dăm dovadă de spiritul nostru conducător în ceea ce privește supravegherea economică la nivel global, pentru că asta va consolida și rolul Europei în domeniu. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre testele de stres. După cum știți, Comisia a jucat un rol important în promovarea transparenței și în comunicarea rezultatelor uh, testelor care se uh, realizează acum. Am uh, avut, am, am pledat pentru publicarea rezultatelor. După cum știți, aceasta este o competență națională, dar mă bucură mult uh, faptul că Consiliul European și-a dat acordul să facă acest lucru, pentru că uh, acest lucru va ajuta investitorii rezolvând problemele care potențialele probleme care ar mai putea fi acolo și am încredere în sectorul bancar, dar trebuie să identificăm punctele vulnerabile și să le rezolvăm. Și un test de stres uh, cât se poate de transparent ne oferă tocmai această ocazie. Și încă o dată, asta, repet, este o uh, responsabilitate națională. Dacă este nevoie de intervenția statului, acest lucru va fi examinat de comisie cât mai curând cu putință. Și decizia de a publica aceste uh, rezultate a fost salutată de liderii G20 care au participat la summitul de la Toronto în weekendul trecut, consider, ei considerând că este nevoie de a, această transparență pentru a consolida încrederea în uh, testele noastre. Deci, după cum vedeți, acționăm pe mai multe fronturi. Astăzi v-am uh, prezentat propunerile cele mai recente uh, privitoare la guvernanța economică, dar nu ar trebui să facem o distinție între aceste propuneri și celelalte eforturi pe care le facem pentru a avea o coerență mai mare pentru politica noastră economică și pentru a înțelege că o uniune monetară fără o coordonare economică este ilogică și cred că într-adevăr este în interesul uh, cetățenilor noștri și în interesul zonei euro și este de asemenea și în interesul tuturor celor care își doresc o economie deschisă, o societate deschisă și o piață deschisă. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră, pentru cooperarea cu uh, Parlamentul European și închid aici dezbaterea. Următorul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere